Comisia ECON a lansat negocieri internaționale conform articolului 69.4, alineatul 1 din regulament. Raportul care constituie mandatul pentru aceste negocieri e disponibil pe pagina web a plenarei. Titlul va fi publicat în procesul verbal al acestei sesiuni. Conform articolul 69.4, alineatul 2, un număr număr de deputați sau uh, un număr de grupuri care întrunesc pragul minim pot înainta până mâine 3 mai uh, o solicitare de a supune la vot decizia de începere a negocierilor. Dacă nu se face o astfel de solicitare, Comisia Econ va putea începe negocierile.